și uh, Consiliul se va alinia așteptărilor noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Fraga Esteves. de spaterea comună în ceea ce privește pescuitul s-a încheiat acum. Mâine la ora 12 va avea loc votul. Mâine, 6 aprilie, de la 9 la 1, de la 3 la 8 după amiaza și mai apoi de la 9 la ora 12 va continua ședința plenară a Parlamentului European. Ședința se